Reluăm sesiunea, mai întâi o comunicare. Comisiile Iuri, Stran și Ample uh, n-au primit nicio solicitare pentru modificare în temeiul uh, articolului 241, așadar aceste corecturi uh, sunt valabile. Și acum trecem la declarația vicepreședintelui a Comisiei, înaltului reprezentant a Uniunii pentru cu privire la situația din Burkina Faso. În numele Consiliului ia cuvântul doamna ministru Tupurainen. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele luni am observat o deteriorare continuă și dramatică a situației securității în Burkina Faso aș vrea să încep alocuțiunea prin a exprima solidaritatea cu poporul uh, din Burkina Faso. Peste 200 de persoane au fost ucise în 2019 până acum, uh, dintre care doar 60 în ultima lună. Acest uh, climat de insecuritate este o povară suplimentară pe umerii serviciilor sociale, oricum deja supra-solicitate. 300.000 de oameni sunt refugiați intern. Este o situație eh, care apasă foarte mult pe eh, coeziunea socială și care supra-solicită serviciile sanitare. Jihadiștii încearcă să forțeze antagonismele locale și să polarizeze diferitele comunități. Pe lângă un eh, război al religiei, este până la urmă o deteriorare majoră a situației într-o țară care până acum a trăit în uh, armonie. Țara este momentan centrul atenției noastre în ce privește regiunea uh, din Sahel. În, trecut am, în anul trecut am uh, mobilizat peste un miliard de euro pentru asistența pentru Burkina Faso. Un alt reprezentant a fost la, la Ouagadougou pentru o întâlnire între reprezentanții UE și a grupului G5 din Sahel, unde s-a angajat să suplimenteze cu 138 de milioane de euro um, asistența pentru uh, G5 Sahel în scopul combaterii crimei organizate și terorismului în regiune. Misiunile noastre militare și civile din Sahel încearcă, alături de operațiunile uh, franceze, să gestioneze situația. Politicile pentru dezvoltare sunt, uh, se confruntă cu o mare provocare din cauza securității instabile din uh, Burkina Faso, lucru subliniat și de înaltul reprezentat. De aceea a fost creat un cadru integrat uh, de securizare a situației și pentru a prioritiza acțiunile care, de care Burkina Faso are nevoie în prezent. Guvernment, guvernul din Burkina a uh, elaborat un plan de urgență pentru Sahel de Est, ceea ce este un lucru pozitiv. În timpul vizitei sale, doamna Ogărini a solicitat urgentarea progreselor în ce privește situația de securitate. Lupta împotriva terorismului poate avea succes doar dacă forțele de securitate respectă drepturile omului și legislația în general. Pentru că doar așa se creează încredere între autoritățile statale și toate celelalte sectoare ale populației. Recent inițiatul Dialog Național este un import uh, factor pentru refacerea coeziunii. Este important ca toate comunitățile etnice să simtă că fac parte cu adevărat din această familie națională. Forțele teroriste seamănă uh, ură și de aceea statul, statul trebuie să uh, promoveze mai ales sentimentul de coeziune și de apartență la aceeași neține. Securitatea este vitală, dar nu este singur răspuns la provocările cu care se confruntă această țară. Legătura dintre aspectele uh, politice, economice și de dezvoltare este foarte importantă. În timpul vizitei sale în Burkina, înaltul reprezentant a vizitat și o școală finanțată de, de Uniunea Europeană, pentru că școala, educația în general, reprezintă fundația fiecărei uh, națiuni. Sigur că deși dezvoltarea și ajutorul pentru dezvoltare sunt esențiale și Uniunea Europeană este dispusă să se angajeze și mai mult eh, sub acest aspect în regiune la summitul uh, extraordinar pentru combaterea terorismului din la Ouagadougou sâmbătă trecută, Uniunea Europeană a discutat și posibilitățile prin care am putea contribui mai mult la combaterea terorismului și despre cum am putea să ne concertăm acțiunile. O țară până acum pașnică, Burkina Faso, se confruntă cu violențe fără precedent. Noi, europenii, ne-am uh, afirmat uh, disponibilitatea pentru a ajuta această țară, nu în ultimul rând pentru a crește și securitatea noastră proprie, dar și pentru a readuce uh, puterea uh, și securitatea în mâinile poporului din Burkina Faso. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă ministru Tupurainen. Are cuvântul acum domnul Hölveni, două minute. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, colegi, Statul islamic uh, urmărește, se pare, o nouă strategie și tactică uh, după eșecurile pe care le-a suferit în Orientul Mijlociu. Trebuie să îi spunem uh, pe șlau. Deja își desfășoară forțele și în Sahelul de mijloc și Burkina Faso pare să fie piciorul pus în prag. Țările din regiune deja Uh, au conflicte religio- uh, interreligioase și de aceea 1,2 milioane de oameni sunt uh, practic um, victimele ale acestor conflicte și depind de ajutorul umanitar internațional. Sunt atacate centrele istorice, dar și instituțiile statale și au fost închise peste 2000 de școli, din motiv pentru care peste 300 de mii de copii au rămas neinstituționalizați. Uh, în, în plus, există atacuri de natură religioasă, creștinii sunt uh, ataca, uh, atacați. Uh, nu, cu mult timp în urmă, un pastor salezian spaniol a fost ucis în plină stradă. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru ca diversitatea etnică și religioasă din regiune să poată fi păstrată observăm că bisericile au un rol important, chiar decisiv, în păstrarea uh, coeziunii și calmului social. Trebuie să uh, facem uh, astfel încât să nu fim indiferenți la actele de extremism. Trebuie să înțelegem că uh, toate comunitățile religioase, inclusiv cele creștine, sunt uh, uh, elemente de coeziune socială și toate atacurile asupra bisericilor, practic, au ca scop uh, atomizarea societății. Pentru că nu există oameni care să lucreze în câmpuri și pentru că mulți pleacă, situația se agravează de la o zi la alta, trebuie să intervenim. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule coleg Hâlveni. Are cuvântul doamna Arena timp de un minut și jumătate. Din 2015 uh, ați spus că grupurile extremiste sunt din ce în ce mai prezente în Burkina Faso, cu din ce în ce mai multe atacuri violente. Această regiune a Sahelului este foarte vulnerabilă în ceea ce privește securitatea și desigur că este nevoie de acțiuni împotriva acestor grupuri teroriste. Însă, după cum a zis și domnul președinte, Burkina Faso este vulnerabilă și pentru că este foarte săracă. Lupta împotriva terorismului nu este suficientă și nu putem aborda numai militar. E nevoie de strategii mai inteligente. Din acest punct de vedere s-a luat uh, măsuri de protecție a, a producției a uleiului alimentar sau a zahărului, care când sunt produse de către locuitorii din Burkina Faso, sunt și mai ieftine. Care este coerența Uniunii Europene când promovează acordul de liber schimb cu Africa de Vest, distrugător al uh, populațiilor locale și uh, un factor de sărăcie și după aceea invit, uh, după aia trimite mm, contingente militare pentru a lupta împotriva Boko Haram. N-ar fi mai inteligent, mai eficient să avem parteneriate care să protejeze agricultura locală, industria locală? Agricultura reprezintă 80% din activități. Prin acest acord de liber schimb însă distrugem agricultura din Burkina Faso și deci 80% din populația activă. Este momentul ca Uniunea Europeană să revizuiască parteneriatele economice pe care le are cu Africa pentru ca să poată să aibă o politică de dezvoltare pe fond și nu doar bazată pe acțiuni de protecție, securitate și militare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Arena, iar acum are cuvântul domnul Berg. Vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Burkina Faso este un exemplu foarte ilustrativ pentru modul în care politica noastră de combatere a islamismului politic a eșuat. Este probabil că acel caos care acum domnește în această țară va duce la un exod în masă, fie spre țările învecinate, fie spre Europa Până acum, Burkina Faso a fost o țară pașnică, acum este năvălesc uh, aici uh, statul islamic uh, și alte organizații care se, s-au înarmat până acum în Orientul Mijlociu. Ceea ce s-a întâmplat în Burkina Faso a fost un act de terorism, dar acum uciderile au, sunt mai țintite și au în vizor, în primul rând, comunitățile creștine. Uh, Până acum a fost uh, posibil să trăiește într-o căsătorie mixtă din punct de vedere religios, acum orice purtător al crucii este o potențială victimă. Nu putem să stăm cu mâinile în sân, să asistăm la această epurare religioasă a creștinilor și trebuie să punem stabil acestui islamism politic uh, militant. Mulțumesc, doamna Canco, un minut și jumătate. Frau Kollegin Canco. Um, doamnă ministru dragi colegi rochia pe care o port a fost făcută de o fată din burkina faso. când eram de vârsta ei aveam o mulțime de vise. cine nu are vise la 20 de ani? dar ce viitor îi se modelează într-un sat din Burkina Faso sau copiilor noștri de aici, într-o lume globalizată unde jihadismul este permis să se dezvolte peste tot. Burkina Faso, țara în care m-am născut, unde m-am jucat și am alergat în siguranță, desculță, se scufundă în violența jihadistă, ca multe alte locuri. Când, Irak sau, când în Irak sau în Siria s-au întâmplat aceleași lucruri, uh, lumea nu a privit în altă parte. Însă acum aceste uh, grupări teroriste cresc și în Sahel. Nu este oare vremea pentru mai multe acțiuni și rezultate mai concrete? Uh, Ceea ce se întâmplă acolo este foarte concret. Ușile școlilor sunt mult mai mult închise din cauza violenței, iar acești copii nu primesc educația de care au nevoie și crește riscul ca ei să fie abuzați sau recrutați. Numărul persoanelor strămutate a crescut de la 50.000 la 300.000 în mai puțin de un an. Centrele de sănătate s-au închis, libertatea presei de asemenea a fost afectată um, oamenii de afaceri, inclusiv cei europeni, pleacă de acolo. Chiar ieri vorbeam la Bruxelles cu unul dintre ei. Avem nevoie de mai multe întâlniri, de mai multe acțiuni și rezultate pentru fete ca cea de care v-am povestit. Mulțumesc, doamna Canco. Și acum timp de un minut are cuvântul domnul Zoriniu. Mulțumesc. Toate informațiile care ne vin din Burkina Faso sunt foarte îngrijorătoare. În aceste țări uh, există o problemă umanitară și de siguranță și situația e din ce în ce mai gravă. Asistăm la o criză umanitară fără precedent, cu un milion jumătate de persoane care sunt într-o situație gravă și care necesită asistență urgentă. 30 de mii de, 300 de mii de copii nu pot merge la școală, toate școlile au fost închise din cauza lipsei de siguranță. Atacurile teroriste au dus deja la sute de morți în ultimele luni. Guvernul, guvernul trebuie să încerce să lupte împotriva grupurilor teroriste în nordul țării în, la frontiera cu Mali, de exemplu, dar din păcate ele se răspândesc în toată țara. Ele, după însă, guvernul este ținta criticilor pentru că nu reușește să gestioneze situația. Combaterea grupurilor teroriste care se răspândesc din ce în ce mai mult și peste frontiere Trebuie să implice și guvernele, însă e nevoie de o acțiune clară din partea comunității internaționale. E nevoie ca Burkina Faso să își completeze acțiunile împotriva terorismului și noi să continuăm să susținem această uh, politică și să asigurăm pacea. Mulțumesc, domnule Zorinio. Are cuvântul acum doamna Bilde. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Peste 300.000 de persoane strămutate, 2.000 de școli închise, creștini sau profesori, a căror singură crimă este că predau franceza. Iată realitatea tragică al uh, Burkina Faso, pradă terorismului islamist, peste care se suprapune riscul de foamete. A cui este vina? Sacrificiul anul trecut al lui Cedric Dupont și a colegului său ne amintește angajamentul Franței în lupta antiteroristă din 2013 încoace. Însă, uh, duminică, ceea ce s-a spus duminică la Ogadudu și ceea ce s-a întâmplat la conferința de Bruxelles în 2018 trebuie onorat atât la nivel european cât și la nivel mondial. Trebuie să răspundem nevoilor armatei locale de resurse. Salut proiectul ambițios de electrificare solară a regiunii, de construire a infrastructurilor, iar uh, provocarea economică a Burkinei Faso și Sahelului este imensă. Pentru noi, ceilalți europeni, mare parte din viitorul nostru depinde de ce se va întâmpla acolo. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Bilde. Trecem la procedura Catch the AI. S-a înscris doar doamna Kempa. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, Burkina Faso a, este locul, este scena unor violențe din ce în ce mai grave în ultimii patru ani. Am asistat la atacurile violente ale liderilor jihadiști asupra comunităților creștine. Jumătate în populație trăiește sub limita, limita de sărăcie și cheltuie mai puțin de un dolar pe zi mulțumită ajutorului oferit de guvernul polonez din 2018 încoace, încercăm să asistăm uh, victimele jihadismului și cele mai sărace pături ale populației. Um, au fost create peste 60 de case pentru, uh, și locuri de adăpost pentru persoanele care sunt cele mai sărace. Acum așteptăm și acțiunile pe care le propuneți dumneavoastră. Eu cred că ajutorul umanitar uh, oferit la fața locului trebuie să crească Acolo trebuie intensificate și eforturile generale ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere de azi, pentru că cred că este foarte important pentru noi să conștientizăm amenințările care există acolo și să ajutăm pe cei din Burkina Faso. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kempa. Procedura CHDA este încheiată și în încheierea acestei dezbateri Dăm cuvântul încă o dată în numele înaltului reprezentant uh, pentru politica externă, doamnei ministru Tupurainen. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș vrea să subliniez că această discuție a fost foarte pertinentă pentru acțiunile noastre actuale și viitoare. Vreau să mulțumesc deputaților pentru intervențiile lor. Uniunea Europeană a construit un profil foarte important în Sahel, unde am reușit să obținem o abordare integrată ca ilustrare a strategiei globale. Săptămâna viitoare, înalt reprezentantul, doamna Mogherini, va avea oportunitatea să prezinte aceste rezultate în cadrul adunării generale ONU, în timpul unui eveniment special pe, despre Mali și Sahel. Coordonarea rămâne o provocare foarte mare și voi folosi această oportunitate pentru a saluta parteneriatul G7 recent pe stabilitate și um, ca o contribuție la o abordare integrată bazată pe o viziune pe termen lung și pentru a putea evita suprapuneri. După contactele pe care le-am avut cu partenerii noștri locali și bazându-ne pe dezbaterea de astăzi, puteți să fiți siguri că nu putem și nici nu vom uh, decide să lăsăm Burkina Faso singură în fața provocărilor pe care le are de gestionat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Tupunainen. Dezbaterea se încheie și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de declarația vicepreședintei Comisiei și înaltei reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe cu privire la evoluțiile recente privind situația politică și punerea în aplicare a procesului de pace în Columbia. Și aici dau cuvântul acum pentru doamna vicepreședinte și înalt reprezentant, doamna, doamnei ministru Tupurainen. Mulțumesc, domnule președinte. Acum trei ani, Columbia a demonstrat lumii întregi că chiar și cel mai lung și sângeros conflict se poate încheia. Nimeni nu-și imagina că pacea ar urma să fie ușor obținută, dar um, oamenii au demonstrat că nu vor să se întoarcă la trecutul lor sângeros. În altul reprezentant, Mogherini, a fost săptămâna trecută în Columbia și a fost a unei țări care privește spre viitor încrezătoare și nu înapoi. Uh, liderii colombieni sunt uh, convinși uh, să păstreze în vigoare acordul de pace. Și marea și vasta la majoritate a luptătorilor FARC sunt și ei de aceeași părere. Un mic număr de lideri FARC au anunțat că se vor reînarma. Am condamnat a, această decizie, pentru că mai multă violență cu sigur nu face bine acestei țări. Dar nu trebuie să uităm că este vorba doar de un mic grup de dizidenți FARC. Asta nu înseamnă că nu vedem provocările cu care se confruntă procesul de pace. Uciderea unor lideri locali, a unor foști membri FARC și a unor activiști nu poate tre- fi trecută cu vederea. Având în vedere că se apropie alegerile de luna viitoare, ă, ne temem și de posibilă a unor candidați. Un alt reprezentant ă, a salutat acțiunile ă, formulate de guvern pentru a aduce cât se poate de rapid în fața justiției toți făptuitorii și pentru a pune capăt acestor activități criminale. Doamna înalt reprezentant a oferit Columbiei și ajutor practic complementăm, uh, completăm eforturile uh, Guvernului Național prin uh, sprijin pentru instituțiile statului și prin intermediul campaniei noastre Defendemos la Vida, să apărăm viața. Cu toate că acesta a fost mesajul pe care doamna înaltul, înalt reprezentant a, l-a transmis Columbiei, suntem în continuare de partea acestei țări. În uh, vizita sa la Bogota, doamna înalt reprezentant s-a întâlnit cu uh, cei mai importanți lideri al celor trei mari instituții uh, de stat, curții pentru pace și instanțelor care au fost implicate în procesul de pace. De asemenea, a oferit uh, sprijin curții pentru păstrarea păcii și celorlalte instituții ale statului. Până acum, Uniunea Europeană a investit 645 de milioane de euro în ultimii ani pentru sprijinirea procesului de pace în Columbia. Uh, banii au fost oferiți printr-un uh, trust fidu- fond fiduciar dedicat. Uniunea Europeană este interesată să-și desfășoare investițiile în Colombia, eh, ținând cont de eh, zonele cele mai afectate eh, de conflict. În plus, un alt reprezentant a anunțat și un nou pachet de solidaritate cu Colombia, inclusiv pentru sprijinirea refugiaților dinspre Venezuela. Aici a, a promis un, o suplimentare cu 30, la su, 30 de milioane a celor 120 de milioane acordate deja pentru eh, cei 1,2 milioane de refugiați veniți din Venezuela. Columbia este gazda acestor eh, refugiați și astfel un exemplu ilustrativ eh, în regiune și în toată lumea. Columbia însă are nevoie de mai mult ajutor și Uniunea Europeană și-a asumat partea ei de a participa la acest efort internațional concertat. Oamenii știu că au nevoie de ajutorul eh, coordonat al Uniunii Europene pentru a păstra pacea. De la semnarea acordului de pace încoace, Uniunea Europeană a investit 1,5 miliarde de euro pentru a susține pacea din Columbia. Oamenii din Columbia sunt extrem de eh, curajoși și perseverenți în a construi o societate inclusivă și democratică noi credem în colombieni, Uniunea Europeană crede în Columbia și vom susține toate uh, forțele implicate pentru menținerea procesului de pace. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă ministru Tupurainen. Acum, în dezbatere, are cuvântul mai întâi doamna del Castillo Vera, două minute. Eh. Mulțumesc, domnule președinte, doamna reprezentantă a Consiliului. Punerea în aplicare a acordului de pace cu Columbia necesită o viziune pe termen lung. Este, într-adevăr, un drum plin de dificultăți și de riscuri. De aceea avem nevoie de această viziune și de acest uh, orizont pe termen lung. Trebuie să uh, aduc în uh, vedere importanța sprijinului financiar uh, din partea Uniunii Europene, mai ales pentru dezvoltarea rurală și salut uh, anunțul doamnei înalt reprezentant pentru un nou uh, program de finanțare a celor care au hotărât să abandoneze armele și mențin acest angajament cu fermitate. Însă, în ceea ce privește guvernul columbian, este indispensabil să consolidăm mijloacele pentru a garanta mijloacele care um, sunt acum amenințate și pentru a-i aduce în fața justiției pe cei care pun în pericol pacea și legea. Columbia are tot sprijinul nostru. Este un partener comercial foarte important pentru Uniunea Europeană și, evident, un aliant uh, important în lupta împotriva uh, schimbărilor climatice. Consiliul de Securitate și uh, doamna înalt reprezentantă a afirmat și cred și eu acest lucru că în ciuda tuturor dificultăților, aplicarea acordului avansează și o avansează în mod solid. Prin urmare, felicit și recunosc public efortul extraordinar al prezidentului Duche și al guvernului său. Columbia contează și va conta în continuare, va putea conta în continuare pe sprijinul nostru. Închei, atergând atenția asupra unei chestiuni importante ce trebuie tratată cu doamna înalt reprezentant, care nu este astăzi aici. Ieri, la Venezuela, s-a încheiat uh, dialogul dintre Noruega și uh, Maduro, care nu se bazează decât pe o parte a opoziției. Se spune că um, pot să apară sancțiuni. E momentul să facem acest lucru, să creștem sancțiunile împotriva acestui regim corupt care vulnerabilizează fără um, să mai um, întruna, întruna drepturile omului. Mulțumesc frumos! Thank you, Mrs. Del Castillo Vera. Mulțumesc, doamnă Del Casio Vera. În numa, numele socialiștilor și democraților din Parlamentul uh, European, domnul Lopez, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este oportun ca astăzi să ne întâlnim aici, în Parlamentul European, pentru a ne reaminti și sublinia sprijinul absolut pentru procesul de pace. O facem acum, la începutul legislaturii, acum când uh, înalta reprezentantă a fost în Columbia, întărind mesajul nostru și tot acum când privim cu îngrijorare lucrurile care se întâmplă în Columbia, dificultățile în aplicarea acordurilor de pace și pași înapoi pe care vor să-i facă unii întorcându-se la violență. Vreau să aduc în lumină dificultățile aplicării unui proces extrem de complex, lucru pe care îl recunoaște. Nevoia de a, asigura, de a oferi siguranță liderilor sociali din țară, nevoia de sprijin bugetar, nevoia restituirii terenurilor și de angrenarea justiției tranziționale, un element central al acordurilor de pace și pentru acest lucru acordăm guvernului columbian sprijinul nostru. Trebuie să facem pași înainte și să amintim societății columbiane că pe acest drum uh, lung și complex nu se mai pot întoarce. Mulțumesc, domnule Lopez. Din partea grupului Renew Europe, doamna Bilbao Barandica, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Întoarcerea unei mini-facțiuni a FARC la activitatea armată trebuie să ne facă să ne dublăm eforturile și sprijinul pe care Uniunea Europeană îl oferă pentru procesul de pace din Columbia. În ciuda dificultăților de implementare, Columbia de astăzi lucrează pentru ca aproape 14.000 de foști războinici să revină la viața civilă obișnuită. În fața asasinării acestora și altor colective care trebuie să înceteze, trebuie să existe un plan de înlocuire pentru măsurile care până acum au fost insuficiente pentru ei, dar și pentru activiști și jurnaliști. Din partea autorităților trebuie să existe un angajament sincer pentru a corecta o problemă de care depinde credibilitatea tuturor actorilor. Columbia este mai bine astăzi pentru că atunci când s-a diagnosticat problema și s-au găsit măsurile, există un pilon social, un complex de măsuri pentru 2018-2020 cu acțiuni care înainte erau separate în diverse programe și care atacă una dintre rădăcinile conflictului, sărăcia și uh, uh lipsa de egalitate. La începutul procesului, în uh, Columbia existau peste 3 milioane de săraci și 2 milioane și jumătate de victime care, pe lângă precaritate, mai aveau și probleme cu accesul la serviciile publice. Trebuie să îndeplini, să uh, găsim o soluție pentru această inegalitate, pentru că ea reprezintă sursa problemei. Ieșirea este complexă și ne putem confrunta cu probleme neprevăzute, cum este exodul de venezuelieni care fug de regimul lui Maduro. Azi, mai mult ca niciodată, trebuie să ne renoim sprijinul politic, financiar și uman al Uniunii Europene pentru pacea în Columbia. Uniunea Europeană știe despre dezvoltare rurală, despre parteneriate public-private, despre mediere și trebuie să-și facă, um, să transmită aceste cunoștințe pentru a completa fondul fiduciar. Diplomația și programele cooperare de, uh, paralele de cooperare dublează cuvintele de sprijin ale Uniunii Europene pentru Columbia. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Bilbao Barandica din partea verzilor și a um, alianței uh, European Free Alliance, doamna Riba Ehiner. Un, mulțumesc. Situația drepturilor omului în Columbia s-a uh, agravat în ultimele vremuri. 155 susțin, apărători ai drepturilor omului au fost asasinați în 2018 și 25 în primul trimestru al acestui an. Columbia este totodată a doua țară cea mai periculoasă din lume pentru activiștii pentru, uh, împotriva schimbărilor climatice. Toate acestea într-o situație de impunitate și creșterea strămutărilor interne. Din acest, aceste motive și dată fiind răspunderea Uniunii Europene ca actor participant la procesul de pace al uh, Columbiei, Comisia poate uh, confirma menținerea reprezentantului special acolo, uh, cum va convoca Comisia dialogul pentru drepturile omului între Uniunea Europeană și Columbia și când o va face? Grupul uh, Verzi ale crede că este esențial ca Uniunea Europeană să sprijine uh, grupuri precum uh, Justiția Socială pentru Pace, precum și extinderea mandatului alte reprezentante a Națiunilor Unite pentru drepturile omului în Columbia, care va expira la, la sfârșitul lui octombrie. Pentru acest lucru, considerăm că este necesară o mai bună transparență a utilizării fondurilor europene în Columbia, care trebuie să se asigure că se respectă drepturile omului în țară. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Ribai Hiner, din partea ECR. Domnul Terci, un minut. Muchísimas gracias. Estamos todos de acuerdo. Mulțumesc frumos! Suntem cu toții de acord că în acest moment Columbia are nevoie de ajutor urgent, nu doar pentru că o parte din FARC au uh, rupt uh, armistițiul și sunt uh, protejați în Venezuela, unde s-au refugiat, încercând să se întoarcă la terorismul deschis, ci pentru că mai există acolo o organizație teroristă care acționează în Venezuela și dominează și controlează mai multe um, regiuni din uh, Venezuela, participând la exploatarea aurului care devastează râul Orinoco, precum și triburile indigene care fug și ele în Columbia, adăugându-se exodului imens care pornește din Venezuela înspre Columbia și care reprezintă și el un factor de destabilizare. Peste 1.400.000 de venezueleni se găsesc acum în Columbia și 4.200.000 sau 300.000 de venezueleni care fug de regimul criminal al lui Maduro, și cred că este momentul să sprijinim Columbia, să sprijinim guvernul acestei țări și să îi um, urmărim pe infractori, evident presându-i totodată pe cei care chiar au ceva de făcut cu destabilizarea Columbiei și care se găsesc în Venezuela precum și în Havana, unde doamna Mogherini a fost săptămâna trecută și a susținut un discurs de sprijin pentru regimul comunist, pentru dictatura comunistă, care a fost o rușine. Presiunea asupra Havanei și asupra um, um, autorităților din Caracas sunt esențiale pentru pacea din Columbia. Mulțumesc, domnule Terci. Din partea GUE, Domnul Pineda. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Mogherini s-a, tocmai s-a întors din Columbia și știe foarte bine că guvernul uh, de Duche, lui Duche încalcă uh, acest uh, acord. Nu s-au întâmplat multe lucruri uh, care erau trecute în acord. Populația uh, din zonele rurale nu este susținută așa cum trebuie. Liderii și programele, uh, liderii sunt uh, asasinați, iar programele de reintegrare nu sunt uh, puse în aplicare. Însă este îngrijorător că guvernul Duche provocă creșterea numărului de, de morți. Peste 700 de lideri și 750 de războinici au fost deja asasinați și în plină campanie electorală au fost asasinați peste 30 de uh, um, candidați și cu toate aceste lucruri FARC respectă partea sa din acord. Trebuie pus în aplicare cu adevărat acordul. Uniunea Europeană trebuie să solicite guvernului colombian să respecte partea sa din acord și să întrerupă orice fel de cooperare până la îndeplinirea acestuia. Mulțumesc, domnule Pineda. Acum, uh, domnul Rowland, din partea neafiliaților. Domnule președinte, am un interes personal în ce privește Columbia, pentru că uh, al treilea băiat al meu este uh, nașul unui uh, copil din Colombia și uh, dar și pentru că am admirație pentru sportivii colombieni. Domnule președinte Santos a fost uh, cel care a semnat acum trei uh, ani acordul de pace cu grupul terorist armat de stânga FARC. A fost un exemplu de leadership prin care uh, nu doar că s-a făcut pace, ci s-a oferit 10 uh, mandate permanente în legislativul colombian. Acum, o parte din FARC mai dură solicită renarmarea și un embargo Oh, Col- Columbia ar put- ar riscă să alunece înapoi în trecutul său sângeros și de aceea este imperativ ca președintele Duque să rămână hotărât, decis și să nu cedeze uh, acestor uh, presiuni și violențe din partea FARC. Eu cred că uh, Uniunea Europeană nu are nici uh, o obligație, nici un drept de a se amesteca în chestiunile interne ale Columbiei, care este o țară independentă, suverană și nu este nevoie și nici dorită vreo intervenție din partea Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank you, Mr. Roland. Mulțumesc, domnule Roland. Și acum, timp de un minut și jumătate, domnul Milan Mon. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a semnala că deplasarea doamnei Mogherini la Bogota de săptămâna trecută mi s-a părut foarte utilă. Cred că Uniunea Europeană trebuie să continue să-și arate solidaritatea în aceste momente dificile pentru Columbia. Dificile, dată fiind vecinătatea sa cu Venezuela, care s-a confruntat cu un exod de peste 4 milioane de persoane care fug de regimul lui Maduro. Columbia uh, găzduiește cel mai mare număr de persoane strămutate, după cum spuneam, aproape un milion și jumătate și acest exod va, consol, va continua, date fiind uh, suprimarea uh, vizelor cu Chile, Peru și Ecuador. Dumneavoastră ați spus uh, de 30 de milioane de euro uh, pentru integrarea socioeconomică a migranților, dar e nevoie de o sumă mult mai mare. Uh, și momentan Statele Unite ajută mult mai mult decât uh, Uniunea Europeană, Columbia. Apoi, este foarte important faptul că uh, un mic grup de războinici condus de Ivan Marquez și-au declarat uh, intenția de a relua armele. Este o mișcare periculoasă și foarte greșită, mai ales dat fiind faptul că pro- uh, procesul de pace avansează și sunt deja aproape 200.000 de persoane incorporate activ. Uh, Uh, Consiliul de Securitate sprijină acest lucru, iar declarațiile uh, liderului FARC sunt clare. El a spus că procesul de pace este irreversibil. Trebuie ca toată lumea să sprijine în continuare Columbia în fața acestor provocări atât de mari. Este o țară prietenă cu care ne-am consolidat mult legăturile în ultimul timp. Mulțumesc frumos! Thank you. Mulțumesc. Acum un minut, doamna Arena. Mulțumesc. Uniunea Europeană și Columbia s-au angajat într-un dialog politic pentru drepturile omului, pentru acordul de pace. În ciuda unor ameliorări care au fost subliniate deja, Situația militanților pentru drepturile omului e în continuare alarmantă. De la semnarea acordului de pace, 462 de lideri comunitari și uh, de apărători de mediu au fost în, umorâți de către paramilitari. Printre crimele care s-au uh, comis, societatea civilă spune că 8% dintre ele au fost uh, obiectul urmăririlor penale în Columbia. În 2016, un fond fiduciar a fost instalat cu Uniunea Europeană și prima întrebare care se pune este, printre proiectele care au fost finanțate de acest fond, Comisia ar putea să ne precizeze care sunt cele care vizează protecția drepturilor omului? Și a doua întrebare este legată de acordul de comercial cu Col Columbia, care prevedea un mecanism de evaluare a drepturilor omului. Care e situația acestei evaluări până acum? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șaranzova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acordul din 2016 a adus pacea în Columbia, o pace care este din ce în ce mai uh, amenințată. Ivan Marquez a fost uh, unul dintre cei care au condamnat deja ceea ce s-a întâmplat. Dar nu putem să subestimăm riscurile. Venezuela este, de asemenea, o, un alt exemplu de destabilizare. Criza din Venezuela aduce uh, 1,4 milioane de migranți din cauza războaielor de acolo, dar uh, Columbia devine și un rai pentru gherile ca să acționeze. Uniunea Europeană susține deja de mai mulți ani o soluție pașnică în Columbia. Guvernul columbian are nevoie de susținerea noastră mai mult ca niciodată pentru a putea să implementeze mai departe acordul de pace. Trebuie să continuăm să căutăm o soluție activ la criza din Venezuela, care clar are efecte peste graniță și în regiune. Mulțumesc! Mulțumesc. Un minut, domnul Urban Crespo. Mulțumesc, domnule președinte. Acum trei ani sărbătoream acordul de pace din Columbia. Astăzi deplângem faptul că violențele continuă. În acești trei ani, peste 500 de persoane susținătoare ale drepturilor omului, 750 de foști luptători și diversi lideri politici au fost asasinați. Deplângem faptul că unii membri ai FARC reiau armele trei ani mai târziu, dar denunțăm totodată lipsa de voință a guvernului columbian de a pune în aplicare acordurile de pace. Nu doar că s-au demontat grupurile paramilitare, ci inclusiv au crescut denunțările legăturilor sale cu guvernul și armata, favorizând uh, um, um cei din, uh, pe cei din, industrie, din agricultură, dezvoltarea rurală nu face nimic, iar noi uh, trimitem acolo milioane pentru aplicarea unor acorduri care nu se respectă. Ce s-a făcut, de exemplu, pentru a demonta grupurile paramilitare? Angajamentul nostru pentru pace cere terminarea violenței politice, aplicarea acordurilor și reluarea negocierilor cu LL. Fără garanții nu va exista niciodată pace. Thank you. Mulțumesc, domnul Bol, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Columbia s-a aflat într-un conflict continuu încă chiar și înainte de sec- ă, secolul al XIX-lea. Multă lume și-a manifestat interesul pentru această țară și um, tocmai pentru asta le-a convenit conflictul care a izbucnit în anii 60 uh, cu uh, FARC. Uh, FARC a devenit astfel o forță politică, dar legitimarea unui grup, uh, fost grup armat, a uh, lăsat în urmă un vid și în acest vad sau vid s-au instalat uh, tocmai aceia care trăiesc de pe urma cocainei. S-a constatat în ultima vreme uh, că în ultima vreme s-a creat un portofoliu, un monopol de 2,7 miliarde de uh, dolari echivalente cocaină și asta uh, va genera în continuare uh, uh, tot felul de alte mișcări, dar nu de pace, pentru că ceea ce numim noi procesul de pace este o pace care e pe față, dar pe fond se desfășoară alte activități. Eu și ca medic știu ce înseamnă drogurile și cocaina și trebuie să ne revizuim politica în materia de droguri pentru a stăvili această creștere exponențială a producției de cocaină. Mulțumesc! Un minut și jumătate are acum domnul López Gil. La Uniunea Europeană. Uniunea Europeană trebuie să se implice pentru amenințarea pe care o presupune întoarcerea la lupta armată din partea unei facțiuni a uh, gherilei FARC. Procesul de pace a fost compromis al dar rămâne totuși singura cale de soluționare a acestui conflict, care a, pus, uh, a adus în sfârșit stabilitate în această regiune. Um, regimul dictatorial venezuelian este cel care sprijină acești războinici. Acest fapt a fost denunțat clar de autoritățile colombiene. Această dictatură a făcut ca peste 4 milioane de cetățeni să-și abandoneze țara, cifră care crește în fiecare zi și deja 2 milioane aproape s-au stabilit în Columbia. Această țară le-a oferit acestora necesități sanitare și de alimentare, de alimente celor care au trebuit să, să plece din Venezuela. De aceea, ceea ce a făcut doamna Mogherini săptămâna trecută, oferind uh, sprijin sprijin financiar pentru integrarea acestor migranți este un lucru bun. Originea crizei care afectează Columbia trebuie să ia sfârșit. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să aplice din acest moment sancțiunile pentru încărcarea drepturilor omului în Venezuela, pentru că acolo este adevăratul destabilizator al acestei regiuni. Doamna Mogherini a spus că dacă nu există rezultate concrete după negocierile de la Barbados, Uniunea Europeană va impune aceste măsuri fără nicio altă amânare. Columbia are nevoie de ele pentru că nu trebuie să mai mai sufere din cauza daunelor colaterale provocate de guvernul Maduro. Thank you. And I... Mulțumesc. Îmi pare rău că am folosit ciocanelul prea devreme, spune președintele. Doamna Chinici, un minut. Grazie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule ministru. Acest parlament a susținut puternic procesul de pace lansat după decenii de războaie civile în Columbia, tocmai pentru a garanta acestei țări respectarea și protecția drepturilor omului. Totuși, știrile pe care le-am auzit în ultima vreme nu sunt deloc uh, liniștitoare. După o perioadă de liniștire a violențelor, au reînceput atacurile, au început încălcările drepturilor omului, acte de discriminare grave, acte de violență împotriva femeilor iar anul trecut, în 2018, au fost 350 de copii care au suferit de malnutriție și care nu au avut uh, tot ce le trebuia. Uh, e vorba de copii, pentru că ei, ca de obicei, sunt cei mai vulnerabili în astfel de crize. Uniunea Europeană trebuie să folosească toate resursele și instrumentele pe care le are la dispoziție și acordurile pe care le-a încheiat deja pentru a face să se întoarcă pacea în Columbia, pentru a garanta drepturile omului, securitatea, justiția, echitatea socială și pentru a da un viitor mai bun copilor din întreaga țară. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Balza Diaz. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Suntem cu toții de acord că prioritatea o reprezintă securitatea și bunăstarea poporului nostru frate columbian. Trebuie însă să ținem bine seama de un aspect, și anume amintirile. Garantarea păcii din Columbia nu trebuie să, să servească drept scuză nici pentru a rescrie istoria, nici pentru a-i curăța de vină pe răzbe- uh, luptători. Semnarea acordurilor de pace, din păcate, nu au pus capăt uh, decenilor de suferință cauzate de terorism. Și vă spune cineva care a, suf- uh, care a trăit într-o țară ce a suferit de pe urma terorismului. De aceea le cerem și eu personal îi cer doamnei Mogherini să nu confunde lucrurile, să nu creadă că e un conflict între bande, ba din contră. Acest, acesta trebuie să fie și este, exclusiv vorbind, um, faptul că luptătorii, um, războinicii se predau în fața celor care au dreptate, nimic altceva. Mulțumesc, doamna Pereira, un minut. Vă mulțumesc. Situația de nerespectare uh, a acordului de pace din Columbia și de nerecunoaștere a ceea ce prevedea sutele de asasinate uh, diferitelor a diferitelor figuri politice, dar și a membrilor FARC care și-au mobilizat acum și uh, familiile, este o, sunt evoluții dramatice. Acordul de pace din partea statului columbian nu este respectat. Trebuie să fie respectat în ceea ce privește uh, destrămarea drept, uh, grupurilor paramilitare din extremă dreaptă și uh, o constituire um, a unor soluții mai, mult mai bune care să nu ducă la o agravare a situației sociale în Columbia se încalcă drepturile democratice ale poporului și se compromite pacea. Este momentul să cerem respectarea totală a acordului care a fost uh, semnat în 2016 la Havana și trebuie să se pună capăt campaniei de violență și opresiuni. Este momentul să combatem uh, aspirațiile uh, nejustificate ale grupărilor uh, paramilitare și să dăm curs acelor așteptări pe care poporul le-a exprimat de mai multe ori. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut și jumătate, domnul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, situația eh, este, politica este foarte volatilă în Venezuela, țara învecinată Columbia, eh, funcționează o, un regim dictatorial care se dorește exportat în vecin se pare, inclusiv în Columbia. Iar acolo, acolo aceste idei prind în rândul uh, foștilor luptători FARC. Practic, în plus, întreaga industrie a drogurilor Um, riscă să, uh, să devină și ea resurgentă odată ce se activează militanții uh, FARC. Tocmai de aceea, cred că trebuie să-l sprijinim pe acela care este chemat să pună în aplicare acordul de pace. Sunt uh, prea mulți fermieri colombieni care încă așteaptă acei bani care au fost promiși ca, cu titlul de compensare pentru pierderea recoltelor lor și atunci, uh, ce putem face pentru a sprijini uh, regimul de la Bogota? Este important, mai întâi, să uh, păstrăm echilibrul politic din America Latină. Acordul de pace din Colombia este vital dacă vrem să gestionăm situația din regiune milioane în plus, uh, trebuie să ne gândim și la milioanele de uh, dependenți de droguri, de, de zecile de mii de victime ale uh, conflictelor dintre bandele armate care trafică drogurile. Mulțumesc, domn, un minut, doamna Santos. Vă mulțumesc, domnule președinte. 12.600 de morți, 83.000 de dispăruți, 6,4 milioane de strămutați. Acestea sunt cifrele negre pe care le-am estimat la 50 de ani după începerea conflictului din Columbia, care a ajuns de fapt la un final acum 13 ani cu acordul de pace, la care a contribuit Uniunea Europeană foarte mult. Nu putem să ne întoarcem înapoi. Columbia nu poate să mai facă pași înapoi. De aceea, anunțul de uh, venire la lupta armată este un motiv motiv de mare îngrijorare pentru noi toți în fața amenințărilor de destabilizare a acestei țări și a regiunii întregi. Acordul de pace nu este un final, dar este începutul unei construcții colective unde e nevoie ca toți să facă eforturi la integrarea politică și socială a luptătorilor, dar și la continuarea obiect- urmăririi obiectivelor de acces la justiție, de respectarea drepturilor umane în perioada de tranziție și nu numai, și de eliberare a militanților. În fața acestor situații, în Columbia, trebuie ca Uniunea Europeană să continue sprijinul pe care care l-a acordat la implementarea acordului de pace, așa cum a făcut-o și în revendicarea punerii în aplicare a acestui acord față de guvernul colombian. Numai acestea sunt căile pentru progres și pentru o pacificare de care uh, avem nevoie cu toții. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc. Un minut acum, domnul Sanchez Amor. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm semnarea acordului de pace din uh, Columbia de acum trei ani, dar nu doar că nu s-au aplicat uh, angajamentele care au pus capăt unul dintre cele, unuia dintre cele mai vechi uh, conflicte din lume, ci ba, chiar vedem un pas înapoi. Și FARC a hotărât să uh, pună mâna pe arme din nou. Uh, reprezentanții guvernului nu au fost fideli uh, procesului de uh, restabilire a păcii. Sigur că trebuie să continuăm să-i sprijinim, după cum au spus toți colegii, uh, procesul. Doamna ministru a spus că e necesar sprijin uh, internațional, dar e necesară și uh, voință politică. Voință politică ce nu poate fi înlocuită cu injectarea de capital. Nici nu o să mai vorbesc despre restul regiunii, pentru că începem prin a vorbi de Columbia și sfârșim prin a vorbi de Venezuela. Însă, noi trebuie să ne consolidăm poziția acolo, pentru că acolo se întâmplă lucruri care nu erau prevăzute și, pentru început, Uniunea Europeană trebuie să numească o nouă persoană care să ne reprezinte în procesul de pace și să continue eforturile lui Ilmund Gilmore, pentru că în această direcție merge interesul nostru. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, doamna Curtin Darling. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul de pace din 2016 a creat o reală speranță pentru toți colombienii, a fost o mare realizare. Totuși, violența rămâne prezentă. Uh, sindicaliștii, activiștii de mediu sunt în continuare asasinați cu impunitate. Politica guvernului de a militariza și mai mult situația uh, și modul în care implementează procesul de pace, acordul de pace, uh, fragilizează și mai mult procesul de pace. Trebuie să uh, ne păstrăm un reprezentant special pentru procesul de pace în regiune, pentru a susține uh, un alt reprezentant pentru drepturile omului în uh, Venezuela și Columbia. În același timp, trebuie să ne folosim de pârgile pe care le avem în față de Columbia prin acordul de liber schimb și trebuie să ne um, trebuie să exercităm presiunea asupra eh, guvernului Duque pentru a se implica și mai mult pentru implementarea acordului de pace. Nu avem altă cale. Trebuie să lucrăm cu toate instrumentele care stau la dispoziție pentru că acest acord de pace este mult prea important. Mulțumesc. Now. Mulțumim. Acum procedura Cash Eye, timp de un minut, vorbește mai întâi domnul García de Blanco. Muchas gracias. El acuerdo de paz es... Mulțumesc frumos. Acordul de pace este exact asta, un acord de pace, un acord între două părți. Și mm, nu doar o predare, după cum spunea colegul meu de, dra- de dreapta. Și trebuie îndeplinit ceea ce se, uh, s-a stabilit în acel acord, ceea ce nu a fost ușor pentru o țară cu sute de mii de morți, cu o istorie de violență și dificultăți. Și nu va fi uh, ușor nici în viitor, în ciuda în, oricât de mare ar fi voința politică, a mai spus cineva. Acordul de pace era un punct de plecare, dar și nu un punct final. Însă, da, acest Parlament, Uniunea, Comisia și înalta reprezentantă care va veni, trebuie să țină seama de faptul că există și o problemă umanitară acolo, care vine din cauza refugiaților ce vin din Venezuela și uh, închiderea uh, frontierelor din prejur. Și pentru acest lucru, Columbia are nevoie de asistență umanitară și pentru cei ce vor veni în viitor, fiindcă se pare că acest flux de persoane nu se va termina curând. Trebuie să fim foarte exigenți cu aceste fonduri suplimentare dedicate, cu ajutoarele acordate cu tot sprijinul pentru procesul de pace, însă totodată să rămânem ferm pe poziții, fiindcă stabilitatea uh, regiunii și valorile Uniunii Europene sunt în, um, uh, implicate. Mulțumesc, doamna Daly, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mi-aș dori să avem un proces